Acest vizitator poate, avea une, poate că avea unele probleme personale. Ne vom ocupa de el însă, cu siguranță. Dragi colegi, aș vrea să vă spun că ieri seară comisia noastră ENVI uh, a adoptat raportul privind acordul de la Paris. Damit ist die förmliche Voraussetzung erfüllt. Da- cu asta avem uh, îndeplinită condiția formală pentru ca plenul să voteze astăzi raportul pe care ni-l va prezenta domnul Lavia. Este vorba de un vot istoric. Odată cu adoptarea acestui text, am făcut ultimul pas politic către ratificarea din partea Uniunii Europene a acordului de la Paris. Odată cu votul nostru se va deschide calea pentru ca întregul acord să depășească pragul necesar pentru a intra în vigoare la nivel mondial. Nici măcar la, la nici măcar un an de la, acord, de la adoptarea acordului în decembrie 2015 uh, ar urma intrarea în uh, vigoare. Urmează apoi uh, COP22 la Marrakesh Iată, Uniunea Europeană va fi dat dovadă de leadership în această uh, perioadă. Între adoptarea și intrarea în vigoare a protocolului de la Kyoto au trecut 8 ani, asta de comparație. Acum suntem la 9 luni după conferința de la Paris. De aceea mă bucur foarte mult că, stimați colegi, ați fost de acord cu propunerea mea ca acest vot uh, istoric să aibă loc într-un cadru um, formal și de celebrare. Suntem deci foarte bucurați și onorați că l-avem alături de noi pe domnul secretar general al ONU, domnul Ban Ki-moon. Și, domnule secretar general, doresc să-mi exprim uh, respectul uh, și mulțumirea pentru contribuția dumneavoastră esențială la obținerea acestui acord. Bun venit în Parlamentul European! de asemenea trebuie să mulțumim astăzi republicii franceze în calitate de gazdă a cop 21 a făcut eforturi enorme pentru a obține acest acord. De aceea mă bucură foarte mult că președinta COP21 este alături uh, de noi astăzi. Aș dori, doamnă ministru royal, să vă mulțumesc în calitate de reprezentantă a întregului stat francez pentru toate eforturile făcute de Franța în atingerea acestui acord. Domnule secretar, gen, domnul secretar general al Națiunilor Unite, domnul Ban Ki-moon, ne va face onoarea să țină un scurt discurs, iar apoi vom asculta pe președinții grupurilor, iar apoi vom uh, Trecem mai departe la procedura de vot. Domnule secretar general, aveți cuvântul. Your Excellency, Uh, Martin Schulz. Excelența voastră, domnule Martin Schulz, președinte al Parlamentului European, domnule Jean-Claude Juncker, președinte al Comisiei Europene, excelențele voastre, domnul Ivan Corciuc, președinte al Consiliului, secretar de stat pentru afaceri europene, doamna Segolen Royal, președinte al COP21, excelențele dumneavoastră, domnul Mike Ross, domnul efovi vicepreședinte care se ocupă de Uniune Energetică, domnule Miguel Arias Caniete, comisar pentru climă și energie, domnule Giovanni Lavia, președintele Comisiei Envi, Sănătate Publică și Siguranța Alimentară, stimați europarlamentari, excelențele voastre, doamnelor și domnilor. E o mare onoare pentru mine ca secretar general al Națiunilor Unite să folosesc acest prilej pentru a mă adresa încă o dată mm, europarlamentarilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest privilegiu. Nu plănuisem să vin la Strasbourg inițial, dar mm, am făcut acest detur ca să vă vorbesc în acest moment crucial ca urmare a invitației lansate de președintele Martin Schulz vom vorbi despre importanța faptului că în Europa se ratifică acordul de la Paris privind schimbarea de climă. Apreciez rolul dumneavoastră de lider și angajamentul dumneavoastră. Uniunea Europeană are o istorie lungă de uh, rol conducător în acest domeniu, care este provocarea principală a timpurilor noastre. Țările dumneavoastră au demonstrat de foarte multe ori că nu numai că recunoașteți cât de gravă este această amenințare, dar sunteți gata să profitați de orice prilej pentru a ajunge la o economii competitive, durabile, iar și societăți mai stabile și mai sănătoase. Din acest rol de conducere ați ajuns să susțineți fondul verde pentru finanțare și alte mecanisme de finanțare și dumneavoastră ați intensificat folosirea energiilor verzi. Uniunea Europeană a fost întotdeauna puternică. Astăzi aveți o altă șansă să demonstrați să, să vă asumați acest rol de conducere la nivel global în materie de climă vă felicit și vă felicit pentru ratificarea rapidă a acordului de la Paris. Asta permite Uniunii Europene și statelor membre să ducă la ratificarea acestor instrumente care va avea loc la New York. Faptul că lucrurile s-au petrecut atât de rapid este, una, este o mare realizare pentru orice acord internațional. Uh, mai ales unul care se ocupă de una din provocările cele mai complexe ale vremii noastre. În uh, ultimele câteva săptămâni, toți din toate colțurile globului au avut loc uh, evenimente pentru a da viața acordului de la Paris. India s-a alăturat și a acestui acord. 31 de alte țări uh, s-au uh, uh alăturat și ele în septembrie 21, când uh, am prezidat un asemenea eveniment. China, cel mai mare emitent de agenți poluanți și uh, Statele Unite și-au anunțat susținerea și s-au alăturat cele acordului de la Paris. Lă, um, laud toate aceste guverne pentru rolul lor. Asta înseamnă că uh, am uh, pășit peste primul prag pentru intrarea în vigoare. Începând de astăzi, se e vorba de 62 de țări care sunt membre ale acordului de la Paris. Excelențele voastre, distinși parlamentari, doamnelor și domnilor, înțeleg și respect procesul unic decizional la nivelul Uniunii Europene în același timp nu e vorba numai de ministrii de mediu din Uniunea Europeană. Pe 13 septembrie ei au uh, utilizat procedura de urgență și au, vor trimite ratificarea direct la Națiunile Unite. Fac apel la dumneavoastră să aplicați această procedură de urgență, pentru că vom depăși pasul, pragul de 50%, 55% și aveți posibilitatea să faceți istorie pentru a conduce lumea către un viitor mai bun. Nu mă pot gândi la nicio altă posibilitate mai bună de a avea decât acordul dumneavoastră pentru ca acest acord de la Paris să intre în vigoare în cât mai rapid cu putință pentru a ajunge la economii dezvoltate și pentru țările mai vulnerabile. Intrarea în vigoare rapidă demonstrează angajamentul Europei față de cooperare internațională care este, de fapt, esența identității europene. Pentru că ar duce la transformarea unei, într-o economie cu conținut scăzut de carbon, o economie rezistentă, pentru a putea menține creșterea temperaturii la nivel global sub 2 grade și pentru a proteja și comunitățile vulnerabile din Uniunea, din, din lume uh, față de efectul schimbării de climă. În numele omenirii și de dragul generațiilor viitoare vă încurajez să susțineți ratificarea rapidă a acordului de la Paris. Domnule președinte, distinși parlamentari, excelențele voastre, în momentul acesta important, să facem pași istorici. Uh, este un moment uh, în care suntem divizați pe marginea altor provocări, dar să arătăm că suntem uniți în ceea ce privește cea mai mare provocare dintre toate. Este șansa noastră de a porni pe un curs către o către un viitor mai just, mai durabil, mai sănătos. să folosim acest moment, să nu-l pierdem și să fim uh, corecți față de valorile pe care le reprezintă organizațiile noastre. Excelențele voastre, domnule președinte, distinși parlamentari, domnilor ministri, după cum știți, mandatul meu ca secretar general se încheie la sfârșitul acestui an când voi termina mandatul ca secretar general al ONU. A fost o mare onoare pentru mine să fiu în slujba acestei organizații și să colaborez cu Uniunea Europeană și cu Parlamentul European. Folosesc acest prilej pentru a-mi explica, exprima recunoștința adâncă pentru toată susținerea pe care mi-ați acordat-o tot timpul și Națiunilor Unite, nu numai mie, în ultimii zece ani. Sper că Uniunea Europeană va continua să aibă un rol de lider și va susține misiunea nobilă a ONU pentru drepturile omului, dezvoltare durabilă și pace durabilă în lumea noastră. Vă mulțumesc pentru rolul de lider și pentru angajamentul dumneavoastră. Să mergem împreună pentru a construi această lume mai bună pentru toți. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule secretar general, doamnelor și domnilor. Vom uh, începe acum cu votul. Întâi am să vă explic cum uh, funcționează, cum vom proceda. Întâi voi da cuvântul uh, președinților grupurilor care vor um, face o declarație în numele grupurilor lor respective. Apoi voi da cuvântul președintelui Comisiei, precum și uh, președin, președinției Consiliului. La finalul acestei uh, runde de intervenții, pe baza uh, regulamentului nostru de procedură voi da cuvântul raportorului și președintelui Comisiei, domnului Giovanni Lavia. Apoi vom, vom efectua votul cu apel nominal. În cazul în care se adoptă, procedura de acordare uh, a consimțământului din partea Parlamentului este uh, considerată încheiată și uh, voi, scri, voi semna în, în acest plen o scrisoare ce va merge către Consiliu și apoi mai departe către Comisie, către doamna Royal și către toți ceilalți parteneri Astfel se va obține uh, quorumul minim de 55%, ba chiar îl vom depăși, ceea ce înseamnă că decizia de astăzi în, uh, creează condițiile pentru intrarea în vigoare a acordului de la Paris. După vot am să îl rog pe președintele comisiei, uh, pe domnul secretar general, pe doamna Royal și pe domnul Avia să mi se alăture pentru Um, semnarea scrisorii. Îi dau cuvântul acum domnului Weber, în numele grupului PP. Stimate domnule președinte, stimate domnule secretar general, în primul rând, bun venit în Parlamentul European. Aș vrea să vă spun că și noi vă mulțumim pentru munca dumneavoastră pe care ați făcut-o în ultimii 10 ani pentru lume și în colaborarea cu Uniunea Europeană. Schimbările climatice sunt provocarea principală a generației noastre de politicieni și deci ziua de astăzi este una istorică. Europenii pot fi mândri. Noi am fost continentul lider uh, pentru a găsi o reacție la acest fenomen. Fără leadershipul european uh, nu am fi ajuns până aici și uh, o bază pentru asta a fost faptul că am fost uniți la nivel european. Am uh, grăit cu un singur uh, glas și uh, iată, asta a arătat de ce suntem în stare noi europenii. Noi europenii, acum, după semnare, trebuie să și acționăm. Deci, acordul trebuie și aplicat. Iar, dragi colegi, în numele grupului meu politic doresc să spun următorul lucru. Din punctul nostru de vedere, problemele globale au nevoie de soluții globale. În ciuda populismului pe care îl vedem în întreaga lume, arătăm cu acest acord că la nivel mondial putem să găsim răspunsuri comune la probleme globale. Iată, astăzi avem o zi în care putem să fim optimiști și în care arătăm că putem găsi soluții împreună. Deci este o zi bună. Mulțumesc! Acum, în numele uh, grupului social-democrat, domnul Pitela. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general Ban Ki-moon, Mulțumesc pentru angajamentul noastră de 10 ani și pentru invitația pe care ne-ați lansat-o și pe care o preluăm astăzi. Europa este Europa pe care ne dorim. Nu o Europa uh, dezbinată, ci o Europa mondială, globală, care se arată loială misiunii sale principale și anume aceea de a ocroti, uh, de a ocroti popoarele și lumea întreagă. Uniunea Europeană trebuie să fie în slujba unei vieți mai bune și să nu se, lasă, să nu se lase pradă unor certuri mărunte. Domnule Weber, aveți dreptate, avem o răspundere majoră astăzi, dar mai mult trebuie să ne asumăm și alte angajamente, și anume ca lucrurile convenite, scrise, să devină fapte și să avem angajamente chiar și mai ambițioase. planeta noastră există de milioane de ani, nu ne aparține nouă, ci noi aparținem planetei noastre și avem datoria de a o păstra și de a o transmite, de a o transmite mai departe generațiilor viitoare. Mulțumesc! În numele grupului ECR intervine domnul Messerschmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte clar că vom ajunge la ratificarea acordului uh, de la Paris și recunoaștem că acum Parlamentul European poate să-și dea acordul oficial pentru acest acord. Adoptarea acestui acord care a fost anunțat la sfârșitul lui COP21 și care duce la contribuții pentru 107 părți, duce la un efort global. Grupul ECR spune că ratificarea va permite Uniunii Europene să se alăture a Chinei, uh, Uniunii uh, Statelor Unite și altor părți semnatare care și-au depus deja instrumentele de ratificare și va deveni un instrument legal înainte de sfârșitul anului. Este important pentru toate părțile interesante, fie că e vorba de investitori, societăți comerciale, decidenți sau societatea civilă. Iar efortul global este arătat de tot, toate planurile naționale pentru schimbări de climă care au fost prezentate. Trebuie să știm însă că acest uh, pas este ratificat ratificarea acordului și vedem cum uh, guvernele din Uniunea Europeană vor pune în aplicare promisiunile făcute. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum în numele, grupului GUE ngl are cuvântul doamna Zimmer. Bineînțeles, mă scuzați, în numele liberalilor are acum cuvântul domnul președinte Verhofstadt și apoi uh, doamna Zimmer. Vă rog, domnule Verhofstadt. Thank you, President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general, vă mulțumesc în primul rând pentru acești 10 ani. Doamnă președinte, bine ați venit! Mă bucur că ați găsit drumul către uh, Parlamentul nostru. Mai aveți o invitație mică pe birou uh, de, uh, de a veni la Comisia EMI. Sper că veți regăsi drumul. Dragi colegi, cred că uh, COP21 și acordul de la Paris sunt evenimente istorice. La fel de istorice precum a fost la, în 1948 Declarația Universală a Drepturilor Omului. Pre, ca și în 1948, COP21 este dovada că multilateralismul funcționează și că guvernanța globală a planetei noastre nu este un vis, cum spun unii. Dovedește de asemenea că noi, în Europa, putem fi lideri în uh, lume și că putem duce lumea în, într-o direcție mai bună și că putem fi puternici împreună. Este o enormă diferență față de din Alep, uh, tragedia din Aleppo civili uh, uciși, uh, spitale bombardate, uh, blocajul între Statele Unite și uh, Rusia, hotărârea cinică a uh, celeilalte părți, și blocajul persistă și în uh, Consiliul de Securitate uh, al ONU. Iar acordul de la Paris dovedesc exact opusul uh, că putem să ne asumăm responsabilitatea și că multilateralismul este, pe, este calea pe care trebuie să o urmăm pentru următoarele generații. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Verhofstadt, și încă o dată îmi cer scuze. Vă, mul- vă rog să fiți înțelegător. Iar acum, doamna președinte Țimăr, în numele GUNGL. Stimate domnule președinte, Uh, bineînțeles că sunt dispusă să intervină mai devreme în dezbateri în viitor. Stimate domnule Ban Ki-moon, aș dori și în numele grupului meu politic să vă urez bun venit în această sală. Este o mare onoare pentru noi. Lupta împotriva schimbărilor climatice este o provocare globală și suntem cu toții de acord referitor la asta. S-a creat un cadru obligatoriu pentru a scădea emisiile de gaze cu efect de seră. Însă, trebuie spus că noi vedem uh, decizia de astăzi ca pe un simplu început, pentru că nu putem să ne oprim aici. Trebuie să vedem cum trăim, cum producem, cum consumăm. Și Uh, într-un sistem capitalist, uh, cum este el acum, nu vom putea obține asta. Despre asta trebuie să discutăm. Cum putem să ne, să ne asumăm această responsabilitate la nivel global și cum facem în așa fel încât mediul nostru, comunitatea noastră socială și conviețuirea noastră cu animalele să fie uh, îmbunătățită pe termen lung. Deci, încă o dată, uh, obiectivele Uniunii Europene de scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră nu sunt suficiente. Comerțul prevăzut cu 4, uh, sau vânzările cu 4 euro pe uh, tonă um, nu este suficient. Să ne asumăm împreună responsabilitatea pentru a îmbunătăți uh, viața viitoare a copiilor noștri. Das Wort Mulțumesc chiar acum în numele uh, verzilor, doamna Harms. Domnule secretar general Ban Ki-moon, tocmai pentru că sunt convinsă că și dumneavoastră vi se rupe inima în fiecare zi când vă uitați, în, când vă aruncați privirea spre Siria, doresc să vă felicit pentru ceva ce, iată, a funcționat și a reușit. Asta putem spune despre acordul de la Paris, putem spune acum și despre ratificarea uh, acestuia. Eu sunt convinsă că acest acord este esențial pentru protecția climei la nivel global, dar că este și foarte important pentru Națiunile Unite pe care le veți mai conduce până la finalul acestui an. Vă urez, v-am urat și dumneavoastră să vă reușească ceva Um, având în vedere toate veștile îngrozitoare ce vin din Siria. Din partea doamnei Royal, noi verzi din Uniunea Europeană, ne așteptăm ca Consiliul nu numai să fie capabil să ia decizia în procesul de ratificare, ci și să fie capabil să acționeze în mod ambițios. Uniunea Europeană are toate tehnologiile pentru a face economia altfel, putem um, organiza altfel transporturile, putem produce altfel energie, dar trebuie în sfârșit să facem saltul, nu putem să tot ezităm. Ceea ce vedem astăzi aici, consecvența de care ați dat uh, dovadă până acum, avem nevoie de ea și de la nivelul uh, Consiliului. Ce facem noi în Europa, cum facem economia în statele industriale ale lumii este esențial pentru viitorul oamenilor nu numai din Uniunea Europeană, ci din afara Uniunii Europene, astăzi și mâine și mâine. Nu vom discuta despre refugiați acum, dar este o mare provocare și uh, europenii au fost uh, puțin zgârciți cu ambiția în ultimii ani. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc în numele grupului FDD, domnul Pedicini. Grazie, președinte. Allora, noi... Mulțumesc, domnule președinte. Și pe noi ne bucură faptul că Uniunea Europeană a ratificat acordul de la Paris. Acesta a fost un pas uh, înainte important, dar nu suficient. Este un prim pas, dar nu putem uh, să slăbim eforturile, fiindcă acum trebuie să nu, să nu precupețim uh, eforturile pentru a face față provocărilor din viitor. Dacă nu schimbăm radical lucrurile în, ultimii, în următorii cinci ani, cum a spus Cristian Figueiro, vom asista la suferință umană și sărăcie inacceptabile. Trebuie să schimbăm un model absurd care se bazează pe creștere nelimitată, care necesită resurse nelimitate. Trebuie să înlocuim cuvântul creștere cu echilibru. De curând, băiatul meu de 9 ani, m-a întrebat eh, ce se va întâmpla dacă o să crezi la nesfârșit. Mă dau cu capul de ceva. Asta ar trebui să nu uităm eh, noi toți, să privim eh, lumea prin ochii copiilor, fiindcă până la urmă copiii noștri sunt cei care vor moșteni lumea de astăzi. Mulțumesc. Fracțiuni. În numele grupului ENF va interveni domnul președinte de Graf. What they want to do with regard to climate. Ce vrem să facem noi în privința schimbărilor de climă? Uniunea Europeană nu are nimic de a face cu asta și nu trebuie să ratifice acest acord. Sunt fețe fericite aici, datorită acestui moment așa zis istoric și înțeleg acest lucru. Este influența Uniunii Europene și acordul este evident. Acordul este de, are efecte prejudiciabile asupra țărilor devotate și cetățenii trebuie să suporte costuri uriașe. Elita râde și să freacă pe mâini, pentru că ei vor beneficia de planurile de acțiune, dar cetățenii care muncesc din statele negre vor plăti mai mult pentru electricitate, pentru încălzire, pentru mașini, e o rușine. Domnule președinte, în acest moment când Uniunea Europeană ratifică acest acord cu mândrie, văd doar un singur lucru bun. Statele membre sunt gata să pună în aplicare acest acord cum vor ele, ceea ce e un lucru foarte bun. Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, domnul Balto, din partea celor neafiliați. Mulțumesc, domnule președinte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 Obliga. Se aude interpretarea? Stimate domnule președinte, stimate domnule secretar general, pe ordinea de zi vedem că este prevăzut o, prevăzută o sesiune formală, dar conținutul acesta este foarte important. Uniunea Europeană este pe cale să ratifice acest acord. Multe țări au făcut-o deja, printre ele și Ungaria, dar este totuși un uh, pas important pentru intrarea în vigoare. Statele membre au jucat un rol foarte important în, uh, schimbarea, în uh, combaterea schimbărilor climatice. Au formulat și pus în aplicare obiective ambițioase. Însă dacă ar fi să facem un concurs pentru obiective ambițioase, aș vrea să spun unele lucruri. Noi avem uh, o, o responsabilitate față de cetățenii europeni, față de economia și industria europeană. Facem pași din ce în ce mai radicali, însă Europa este responsabilă de numai 10% din emisii. Nu este vorba de o reducere a emisiilor, ci de o delocalizare a acestora. Și sunt lucruri pe care trebuie să nu le uităm, astfel încât uh, economia europeană să rămână competitivă. Foarte important la acest acord este faptul că este obligatoriu din punct de vedere juridic. Însă Uniunea Europeană trebuie să și aplice acest lucru. Nu se poate uh, ca Statele Unite, ca unul dintre uh, cei mai mari uh, poluatori, deci nu se poate ca Statele Unite să își vadă numai propriul interes. Vă mulțumesc. În numele Comisiei va interveni, va interveni acum domnul președinte Jean-Claude Juncker. Monsieur le président, monsieur... Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general. Europa arată astăzi că poate să facă lucruri mărețe în momentul în care își pune la oaltă energiile și forțele. Acordul de la Paris însă nu ne-a picat din cer a fost nevoie ca cei mai buni dintre noi să-și aducă contribuția, să pună umărul. Iată de ce vreau să-i aduc omagiu președintelui Franței, François Hollande, fostului ministru de externe Laurent Fabius și doamnei Ségolène Royal, pe care, uh, care vreau să-i mulțumesc pentru șarmul și perseverența de care a dat dovadă în cadrul um, activității de ratificare. Acum un an uh, aici uh, spuneam că Europa Europeană a semnat un uh, acord important care trebuie să fie ambițios, obligatoriu din punct de vedere juridic și puternic, ceea ce s-a și întâmplat astăzi, iată. Deci avem norocul că asistăm la un eveniment istoric care va fi ținut minte și vreau să-i spun domnului de Graf că nu este prima oară și nu va fi nici ultima oară când când ați uh, ratat întâlnirea cu istoria. Dar istoria merge mai departe, progresează, fiindcă uh, istoria se ocupă, ne ocupă pe noi cu una dintre cauzele cele mai importante ale umanității, spun asta cu sensibilitate și ne, suntem mândri de ce am făcut. numele președinției uh, consiliului domnul korczok. Distinși parlamentari, domnule președinte, vreau să încep prin a-mi exprima recunoștința și aprecierea pentru rolul conducător pe care l-a avut secretarul general al Națiunilor Unite în efortul nostru comun de a cădea de acord uh, asupra acestui acord de la Paris atât de ambițios și vreau să vă mulțumesc pentru 10 ani în care ați servit comunitatea internațională în calitate de secretar general al ONU. Astăzi Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul față de acțiunile continue în favoarea climei. Domnule președinte, Comisia Europeană, Parlamentul European au contribuit la o cooperare excelentă și, doamnă președinte, vreau să vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră și pentru eforturile de a duce la ratificarea rapidă a acordului. E vorba de credibilitatea și responsabilitatea noastră, de rolul pe care îl are Uniunea Europeană la nivel global. Uniunea Europeană s-a, și-a dat uh, silința ani de zile ca să permită să ajungem la acest acord uh, anul trecut la Paris. Am, uh, săptămâna trecută, vineri, am avut un, uh, un consiliu extraordinar privind ratificarea acordului de la Paris. Și mă bucur că astăzi Consiliul va adopta decizia privind aprobarea acestui acord. Începând de astăzi, vom începe uh, punerea în aplicare viguroasă a acestui acord. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult. Vom trece acum la procedura de vot, însă întâi îi voi da cuvântul raportorului și președintele Comisiei pentru Mediu, domnul Giovanni Lavia. Secretary General of United Nations. Domnule secretar general al Națiunilor Unite, domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. În calitate de președinte al Comisiei Envi și în calitate de raportor, cu mândrie uh, recomand Parlamentului să um, ratifice acordul de la um, Paris. În urmă cu aproape 20 de ani, uh, protocolul de la Kyoto a fost respins în Senatul American. De atunci, uh, Uniunea Europeană a făcut eforturi mari pentru a combate schimbările climatice și pentru a ajunge la acest acord de la Paris. Acordul de la Paris își va va ajunge la intrarea în vigoare printr-un vot în Parlamentul European. Este un moment istoric și este rezultatul unei colaborări strânse între Parlamentul European, Parlamentele Naționale, statele membre ale Uniunii Europene, Comisi uh, Comisia Europeană și președințiile uh, Consiliului. Aș dori mai ales să îmi uh, arăt aprecierea față de munca comisarului Arias Caniete, cu care am avut un contact strâns de-a lungul redactării acestui raport. Trebuie ca uh, lumea pe care o transmitem generațiilor viitoare să fie mai stabilă, mai prosperă, o planetă mai uh, curată, mai sănătoasă. Iar astăzi am făcut un pas în această, în această direcție. Astăzi, iată, putem. Vielen Dank. Mulțumesc. Acum trecem la votul privind uh, recomandarea referitoare la o decizie a Consiliului referitoare la acordul cadru, la um, acordul de la Paris uh, în temeiul Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice. Se deschide votul cu apel nominal. Haben alle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 38. Au votat 38 de deputați împotrivă și 31 s-au abținut de la vot. Constat că Parlamentul și-a dat acordul pentru acest acord.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 Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Și vă mulțumesc, dragi colegi, pentru sprijinul uh, exprimat în acest vot și mulțumesc tuturor celor care au lucrat din greu la acest Uh, proces de ratificare accelerat. Aș dori să-i mulțumesc încă o dată domnului secretar general al ONU, domnului Ban Ki-moon, nu numai pentru prezența sa astăzi aici, ci, așa cum ați făcut-o mulți dintre dumneavoastră, pentru modul în care și-a desfășurat activitatea în ultimii 10 ani. Nu putem decât să îi urăm pentru următoarele săptămâni uh, pe care uh, le mai are în această funcție și, dincolo de aceasta, la nivel personal, mult uh, succes și, îi, ex, și ne exprimăm mulțumirea și respectul față de um, uh, un lider um, care a, și-a desfășurat activitatea în momente foarte dramatice. Mulțumesc!